Bonjour à tous. Nous allons commencer notre commission par l'adoption de l'ordre du jour. Bună ziua tuturor. O să începem lucrările comisiei noastre prin adoptarea ordinii de zi. Dacă nu avem comentarii, o considerăm adoptată. În ceea ce privește întrebările adresate comisiei, nu am primit astfel de întrebări și nu am nici uh, comunicări. Ați primit uh, uh, recomandările făcute și hotărârile luate în uh, cu ocazia ședinței coordonatorilor din 7 noiembrie. Dacă aveți comentarii cu privire la acestea, vă rog să le semnalați secretariatului până la sfârșitul ședinței, altfel acestea sunt adoptate. Comisia Europeană are anunțuri de făcut? Se pare că nu. Prin urmare, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de vedere cu privire la sistemul de preferințe tarifare generalizate. Doamna Stifler este raportoarea noastră în ceea ce privește sistemul de preferințe tarifare generalizate. Este vorba de regulamentul din 2008 cu privire la sistemul de preferințe generale, tarifare generalizate ale Uniunii pentru uh, țările în curs de dezvoltare, care va expira în 2013 și va trebui revizuit prima dată. Comisia Europeană a propus, a publicat o comunicare pe care o reactualizează și care trebuie supusă procedurii legislative ordinare după intrarea tratatului în vigoare, în vigoare a tratatului de la Lisabona. Uh, și Comisia are aviz pe fond, deci dau cuvântul raportoarei, doamna Michelle Strifler, pentru a-și prezenta avizul. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Înainte de a începe, vreau să vă spun uh, un lucru important și e, uh, vă rog să aplaudați pe Eva, pentru că este astăzi ziua ei. Nu puteam să ratez ocazia. Prin urmare, dragi colegi, E adevărat că această temă este una importantă, o să încerc să nu vorbesc foarte mult, dar totuși trebuie să vă dau anumite explicații. După cum știți, acest uh, sistem este un instrument strategic al politicii de dezvoltare comunitare și care este menit în primul rând să susțină eforturile țărilor în curs de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a reduce sărăcia și pentru a garanta respectarea drepturilor omului și buna guvernanță. Avem trei regimuri de preferință. În primul rând, SPG clasic sau pur, care dă un acces uh, preferențial uh, tarifar mm, pentru 170 de țări. Apoi avem un regim pentru buna guvernanță, care se numește SPG+, și, în al treilea rând, uh, avem acordul TSA. Noua propunere legislativă prin care ne este prezentată modifică din mai multe puncte de vedere regimul aplicabil import, importurilor de produse de către Uniune din țările în curs de dezvoltare și vizează regimul preferențial de importuri privind țările în curs de dezvoltare care au cea mai mare nevoie, adică cele cu venituri mici și foarte mici. Una dintre modificările cele mai uh, importante se leagă de uh, reducerea țărilor care beneficiază de regimul de preferințe generalizat, pentru că vom trece de la 176 de țări și teritorii care beneficiază la ora actuală de acest regim, doar la în jur de 80. Comisia a identificat trei grupuri de țări țintă care nu vor mai beneficia. Este vorba, în primul rând, de țările care au acord preferențial alternativ, în al doilea rând, uh, țările și teritoriile de peste măr ale, ale Australiei și uh, uh, în al treilea rând, cele pe care Banca Mondială le-a clasificat timp de trei ani consecutive ca fiind țări cu venit mediu ridicat și chiar superior. Deci dacă primele două categorii nu se par necesar că pot fi criticate, e bine, cea de-a treia va avea consecințe reale asupra țărilor care vor pierde acest avantaj uh, care li se aplică la ora actuală. Cât privește utilizarea indexului băncii mondiale, ca raportoare consider că a condiționa accesul la acest sistem doar la criteriul PIB-ului pe cap de locuitor penaliz va penaliza sau ar putea să penalizeze țările mici care se confruntă cu niveluri ridicate ale sărăciei. Din această cauză, am dorit, prin intermediul amendamentelor, să vorbesc despre indicele de dezvoltare umană. Știu foarte bine că și acest criteriu are slăbiciunile sale și că unii îl critică. Vreau să vă mai reamintesc că în ultimii ani am avut o dezbatere foarte agitată între mediul academic și cel politic cu privire la pertinența indicatorilor economici pentru a măsura singuri gradul de durabilitate economică, socială și ecologică. Avait d'ailleurs mis sur pied en 2008. În Franța, de exemplu, 2008, președintele a creat o comisie pentru a măsura performanța economică și progresul social, uh, care este prezidată de uh, profesorul Stiglitz. Uh, de aceea cred că Comisia ar trebui să facă mai multe studii empirice care s-ar putea baza pe o combinație de indicatori și de abordări metodologice. Mai avem o rezervă Uh, în special în ceea ce privește SPG+. pentru și rog Comisia să definească mai clar care sunt entitățile capabile să ne informeze cu privire la acest uh, mecanism de control, să pregătească comparațiile, acele repere și să studieze impactul acestui program asupra drepturilor omului. Dragi colegi, normele și justificările pentru retragerea acestor, acestor categorii cu privire la lista acordurilor internaționale care trebuie ratificate înainte de a obține regimul SPG+, e bine, aici sunt întru totul de acord cu păstrarea acordurilor deja celor 27 de state membre și trebuie să ne străduim în continuare să punem în practică acordurile existente pentru a extinde, fără a extinde în mod irealist lista acestor acorduri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 Buna guvernanță în acest compromis se referă la uh, administrare fiscală corectă și transparentă, bunele practici de combatere a evaziunii fiscale și a fugii capitalurilor. Toate acestea trebuie să fie parte integrantă a propunerii care ne este prezentată în legătură cu SPG+. Și închei mulțumind cu căldură experților Comisiei Europene, colegii noștri, și care luptă pe aceleași fronturi în și împărtășim aceleași uh, preocupări. Le mulțumesc pentru dialogul constructiv pe care l-am avut atunci când mi-am prezentat avizul. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc și acum doamna Keller. Thank you. Uh, and thank you very much, uh, Madam Mulțumesc. Mulțumim, doamna Strifler, pentru acest raport. Noi, verzii, vedem câteva puncte pozitive în propunerea comisiei, cum ar fi cele trei regimuri care sunt menținute și faptul că teritoriile de peste mări uh, care uh, au condiții de bunăstare sunt excluse și alte chestiuni, cum ar fi că țările eligibile pot să participe, să ceară participarea la SPG Plus în orice moment. Însă avem în același timp și câteva îngrijorări. Principala uh, menționată și de doamna Strifler este utilizarea um, indicelui de venit criteriului venit, e bine, acest criteriu este singurul propus pentru a fi utilizat. Noi considerăm că ar trebui să ne asigurăm că uh, programul SPG rămâne un instrument pentru dezvoltare și trebuie să luptăm pentru acest lucru. Pe baza datelor pe care le avem, numărul beneficiarilor ar scădea cu de la 176 la aproximativ 80. Deci o scădere dramatică. Întrebarea este dacă această reducere drastică aduce vreun beneficiu țărilor care rămân incluse în program. Nu ne îngrijorează atât de mult uh, cele 35 de teritorii de peste mări, țări bogate sau alte țări care beneficiază de sisteme alternative de preferințe, însă problema este că există anumite țări cu un venit puțin peste mediu care nu beneficiază de acorduri de liber schimb sau uh, de derogări de la OMC, care uh, uh, se vor vedea uh, taxate cu tarife mult mai mari la export. Și aceste țări E bine, poate că sună elevat atunci când spui uh, țări uh, cu un venit peste mediu, dar e vorba și de țări ca Namibia, Ecuador și Azerbaijan aici. Ce ne îngrijorează este că dacă luăm preferințele din, de acestor țări, atunci le împingem să intre în acordul de liber schimb. Și acordurile de liber schimb ar trebui încheiate din voință proprie, nu pentru că ești obligat. Evaluarea de impact a Comisiei a arătat de asemenea că întrebarea cine vor fi beneficiarii reducerii uh, numărului de țări din uh, acest regim, ei bine, acest, această reducere nu va fi în uh, beneficiul țărilor cele mai puțin dezvoltate, cum ar fi, de exemplu, Bangladeshul, care va pierde 25 de milioane prin această reformă și se pare că majoritatea beneficiilor rămân în țările OCD. Și ne întrebăm dacă ne dorim acest lucru, pentru că eu cred că reforma uh, sistemului SPG ar trebui să fie în beneficiul, în primul rând, în beneficiul țărilor celor mai puțin uh, dezvoltate, ceea ce nu se întâmplă conform impactului de evaluării de impact. Întrebarea următoare. Ce criterii ar trebui să fie utilizate? Sunt de acord cu ceea ce ați spus, indicele de dezvoltare umană ca și criteriu. Însă, în uh, versiunea în engleză la amendamentul 2, amendamentul dumneavoastră spune că ar trebui să se ia în considerare și alte criterii relevante cu care se referă la bunăstare și la competitivitate. Nu știu dacă nu e o problemă de traducere, pentru că nu asta ați menționat. Dumneavoastră ați menționat indicele de dezvoltare umană, dacă v-am înțeles bine. Așadar, poate că ar trebui să analizăm acest uh, amendament pentru că noi susținem propunerea dumneavoastră. Poate ați putea să clarificați. De asemenea, această reformă poate să creeze oportunități pentru promovarea uh, integrării regionale. Vedem acest lucru mai ales în Africa subsahariană, unde uh, este o foarte mare fragmentare. Anumite țări sunt acoperite de unele regimuri, alte țări vecine, de exemplu, de alte regimuri. Poate putem să influențăm, să stimulăm integrarea acolo uh, printr-o abordare regională. Și ultima întrebare se referă la amendamentul numărul 1. Nu suntem siguri ce vreți să spuneți aici. Um, e vorba de clasificare clasificarea țărilor sau vreți de asemenea să includem și țările eligibile care încă nu sunt beneficiare ale um, regimului, dar ar putea să devină, care să fie incluse la anexa 2. Mulțumesc! Or, you have the floor. Mulțumesc, doamna Ol, aveți cuvântul. Very much welcome, uh, the... Mulțumesc și eu salut proiectul de aviz al raportoarei și sunt de acord cu ceea ce a spus și colega mea despre importanța includerii uh, venitului național uh, brut, așa, in, indicelui de dezvoltare umană, pe lângă venitul, pe lângă indicele de venit. Și cred că țările cu un venit mediu uh, pun problemă. E foarte bine că țările cu venit uh, ridicat sunt excluse, Însă, toate țările care se găsesc, uh, țările care se găsesc în categoria țărilor cu venit mediu sunt foarte diferite unele de celelalte. Și sunt unele care sunt excluse pentru că au uh, semnat acorduri de liber schimb sau uh, acorduri de parteneriat și deci beneficiază de preferințe comerciale în alt mod. Dar există mai multe țări care um, sunt în pericol de a pierde uh, Uh, totul pentru că nu uh, sunt, nu, nu beneficiază de alte regimuri, mai ales țările din uh, Africa subsahariană, Botswana, Namibia, uh, unde acordul de parteneriat uh, economic afectează Uniunea Vamală cu Africa de Sud și s-ar putea, ele ar putea fi considerate ca fiind uh, cuvenit mediu. Însă, dacă ne uităm la dezvoltarea umană de acolo și la indicele de dezvoltare umană, ele ar trebui în continuare să uh, beneficieze de sistemul SPG. Deci această idee de a utiliza de asemenea indicele de dezvoltare umană ca și criteriu pentru țările cu venit mediu este foarte importantă. Și, de fapt, scopul acestui sistem uh, generalizat de preferințe este de a ajuta dezvoltarea. Și sistemul SPG Plus uh, este un foarte bun instrument pentru a susține dezvoltarea durabilă. Așadar, salut uh, aspectele din propunerea Comisiei pentru ca sistemul SPG Plus să devină mai atractiv dar mă întreb dacă nu am putea să fim și mai ambițioși în această directivă, pentru că în momentul de față există doar două țări noi care vor deveni eligibile pentru sistemul SPG+. Și dacă ar trebui să creștem pragul de vulnerabilitate de la 2% la 2,5% sau 3%, atunci am putea să includem și alte țări în SPG+, și sistemul să devină și mai atractiv, um, pentru că prezintă stimulente suplimentare pentru a putea să includem, să abordăm și drepturile omului și alte criterii care trebuie respectate pentru a beneficia de SPG+. De asemenea, există posibilitatea de a include și produse suplimentare în SPG+. Produsele ar trebui să fie, lista ar trebui să fie aprofundată și extinsă într-un mod care să nu dăuneze țărilor în curs de dezvoltare, și mă întreb de ce Comisia nu a fost puțin mai ambițioasă în acest sens. Și, în ultimul rând, Comisia a schimbat puțin formularea când vorbește despre criterii. Se spune aici preferințe comerciale uh, sistematice, uh, grave, uh, care încalcă legea, cum ar fi, de exemplu, uh, practici uh, utilizate în comercializarea lemnului și mă întreb oare care sunt aceste practici ilegale uh, grave și sistematice la care se referă Comisia. Președinte, mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Noiser. Avem un program foarte încărcat astăzi, deci domnule Noiser, vă rog să fiți succint. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei uh, Strifler. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra ceea ce înseamnă sistemul SPG. Acesta este un instrument al cooperării pentru dezvoltare. Așadar, salut cu căldură faptul că criteriile conform cărora are loc uh, sprijinul să fie extinse, pentru că avem nevoie, într-adevăr, să luăm în considerare protecția drepturilor omului, avem nevoie de criterii clare pentru dezvoltare durabilă, de asemenea. Scopul uh, SPG trebuie uh, să fie un ajutor pentru țările cele mai sărace, pentru că India și China nu ar trebui să mai apară în această listă. Trebuie să uh, dăm un semnal clar, pentru că uh, India, care are cel mai uh, ambițios uh, program uh, spațial, uh, sigur, uh, contribuabilii noștri, cetățenii europeni, nu vor putea înțelege de ce susținem India. Așadar, trebuie să reducem beneficiile pentru India și pentru alte astfel de țări și, sigur, o politică fiscală importantă și o administrație fiscală importantă în aceste țări este importantă pentru a combate evaziunea fiscală. Cred că și toate acestea sunt criterii importante pe care noi ar trebui să le luăm în considerare ca și Comisia pentru Dezvoltare. Președinta vorbește fără microfon. Intervenție fără microfon. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care le-ați făcut. Ați pus întrebări extrem de relevante. Doamnelor și domnilor, aceasta este o problemă extrem de complexă. De aceea doresc să vă rog uh, să vedeți, um, să vă uitați la pachetul de informații. Acesta vă va ajuta să înțelegeți aceste probleme foarte complexe supuse spre discuție. Pachetul de informații va fi actualizat și uh, va fi un Q&A cu privire la problemele pe care le-ați ridicat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru raportul interimar, proiectul de raport interimar uh, al doamnei Strifler și vă mulțumesc pentru sprijinul um, și uh, generozitatea um, SGP+. Doresc doar să vorbesc despre câteva dintre problemele pe care le-am auzit adineauri, ca să clarificăm niște lucruri. În primul rând, nu vă lăsați păcăliți. Am trecut de la 176 de beneficiari la 80. Nu vă lăsați păcăliți, de cifre însă. Dar dacă ne uităm cine pierde accesul la tarifele preferențiale, mai ales din uh, categoria țărilor cu venituri intermediare. Vorbim aici despre 12 țări. Toate celelalte țări au alte alternative, acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană și uh, beneficiază de acorduri chiar mai, uh, cu beneficii mai mari decât SGP. Sunt sigur că veți fi de acord cu mine, acesta nu este grupul țintă pe care dorim să îl ajutăm. Este vorba despre Arabia Saudită, Brunei, Omar, Qatar și așa mai departe. Oman, Qatar și așa mai departe. În al doilea rând, vreau să spun că studiul de impact a dezvăluit două lucruri. În primul rând, țările cele mai puțin dezvoltate ies în pierdere. Ele vor ieși în pierdere la export dacă nu le ajutăm prin SCP. Nu e vorba aici despre generarea unor exporturi foarte mari, exporturi suplimentare foarte mari. Aceste țări vor pierde sute de milioane de euro în uh, exporturi înspre Uniunea Europeană. Deci eu doresc ca SGP să se concentreze pe țările care au cea mai, ma- cea mai mare nevoie de ajutor. Aceasta este esența problemei și aici este evidentă provocarea. Majoritatea țărilor celor mai puțin dezvoltate vor beneficia de propunerile acestea, mai ales Bangladesh, după cum ați subliniat dumneavoastră. Mai am de subliniat uh, un element, SGP+. Dacă dorim să extindem această schemă, dacă țări precum Filipine sau Pakistan ar beneficia de el, atunci ar intra în competiție și mai mare cu țările cele mai puțin dezvoltate nu putem să tragem linie pe piața comună și să spunem că importurile din Bangladesh nu pot să concureze. Dacă nu uh, definim clar preferințele, atunci țările cele mai puțin dezvoltate vor ieși în pierdere. Vă mulțumim foarte mult, dar trebuie să trecem mai, mai departe. Bun, donc euh, je suis complètement d'accord avec ce que mes collègues sunt într totul de acord cu spusele colegilor mei, o precizare pentru doamna Keller. Nu știu dacă s-a tradus greșit sau nu, dar la amendamentul 2 și putem să luăm uh, exemplu chiar amendamentul 1, dar era o formulare generală, dacă însă doriți, putem să revenim la această discuție mai târziu. Sper că am uh, reușit să mă fac înțeleasă. Mulțumesc. Președinta, Votul va avea loc pe 24 ianuarie și termenul de depunere a amendamentelor 6 ianuarie, ora 5. Și cu asta trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea programului de lucru al Comisiei și a strategiei operaționale pentru 2012 pentru Direcția Generală ECO. Va avea loc un schimb de opinii cu doamna comisar Cristina Gheorgheva, pe care o așteptăm în sală din minut în minut. Donc, Așadar, bine ați venit în uh, comisiei noastră, doamna Georgieva. Uh, ne va prezenta programul de lucru al comisiei pentru anul 2012, cât și strategia operațională a Direcției Generale ECO pentru același an. Acest program de lucru a făcut obiectul unei discuții prealabile cu doamna Gheorgheva în mai uh, și a fost adoptată de către Colegiul Comisarilor pe 15 noiembrie. 2012 este într-adevăr un an foarte important în domeniul umanitar. Avem o agendă și cu elaborarea propunerilor de creare unor acorduri voluntare europene de ajutor umanitar pe temele majore a întăririi legăturii între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, cât și revizuirea prevăzută a reglementării ajutorului umanitar, pe care doamna comisar a promis-o la ultima sa participare la lucrările comisiei noastre. Așadar, ne întrebăm de ce acest punct nu mai figurează în programul de lucru al Comisiei Europene. În 2012 am demarat și discuții uh, privind viitorul cadru financiar multianual și în care ajutorul umanitar trebuie să-și găsească locul ce îi se cuvine. Este vorba așadar de un dialog constructiv pe care Comisia și Parlamentul trebuie să-l întrețină în continuare cu mintea deschisă, într-o uh, dorință reală de schimb de informații. Și mai, mai este în același timp și o ocazie deosebită pentru noi care ne permite să schimbăm opinii cu privire la starea actuală a punerii în aplicare a programului în curs, cât și pe marginea altor uh, subiecte de mare actualitate. Așadar, doamna comisar, vă rog, aveți cuvântul. Madame President, honorable members, uh, ladies and gentlemen. Um... Doamna președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă întorc în comisia dumneavoastră. Mă bucur să mă întorc chiar astăzi uh, de ziua doamnei Jolie. Uh, vă urez la mulți ani, doamnă. Și sper că cel puțin uh, încă 60 de ani de acum înainte veți ține cârma uh, cu fermitate ca și până acum. Sunt prezentă azi pentru a vă prezenta uh, stadiul actual în uh, implementarea programului de lucru al Comisiei, inclusiv să vă dau clarificări cu privire la modificări și să prezint programul de lucru pentru 2012 și, de asemenea, să vă explic care este strategia operațională a serviciilor noastre la DG Eco pentru anul următor. 2011-2012 avem un program de lucru cu 5 componente cheie și vreau să vi le prezint pe scurt pe fiecare. Cea mai importantă prioritate de politică pentru acest an, din punct de vedere legislativ și pentru anul viitor, a fost uh, consolidarea uh, capacității europene de răspuns la dezastre. Am avut ocazia să vă ofer informații cu privire la propunerea noastră de a revizui instrumentele juridice pentru protecție civilă, de asemenea instrumentele uh, financiare, pentru a consolida capacitatea europeană de reacție la dezastre și pentru a actualiza munca noastră cu privire la pregătire și prevenire pentru a reduce costurile umanitare ale dezastrelor pe viitor. Parlamentul European ne-a oferit tot sprijinul. Raportul Gardini, adoptat de plenar în septembrie, a confirmat, a consolidat filosofia propunerilor noastre legislative. Ceea ce dorim să obținem este mai multă eficiență, mai multă coerență, o mai, multă, o mai mare vizibilitate a răspunsurilor noastre la, răspunsurilor noastre la dezastre și în interior și în exterior. Avem în momentul de față un angajament ad hoc al statelor membre, dar vrem să mergem uh, la angajamente voluntare, dar ferme pentru a putea anticipa în momentul unui dezastru ce resurse avem pentru a fi desfășurate imediat. Vom adopta propunerea legislativă la comisie foarte curând, sper până la sfârșitul acestui an calendaristic, astfel încât la începutul anului, așa cum am planificat, uh, legislația să treacă la Consiliu și la Parlament. În al doilea rând, punerea în aplicare a Consensului European cu privire la ajutorul umanitar. Am uh, anticipat uh, revizuirea la jumătatea termenului, așa cum am planificat. Am adoptat comunicarea în decembrie 2010 și am câștigat uh, prin dezbatere pe baza raportului de din inițiativa doamnei Striflă, care a fost adoptat de Parlament în ianuarie acest an. În mai, Consiliul a adoptat uh, în concluziile sale cele patru zone prioritare pe care le-am recomandat și au stabilit principiile pentru uh, ajutorul uh, umanitar. În al doilea rând, pentru a consolida eficacitatea ajutorului umanitar, am, încercăm să găsim și să creăm sinergii, inclusiv sinergii cu politica de dezvoltare, acolo unde este vorba de crize care se prelungesc. Și la acest al treilea punct, suntem foarte angajați împreună cu comisarul Pibalx să demonstrăm în practică cum se poate lega uh, ajutorul, asistența de reabilitare mai ales în situații complexe. Am luat o inițiativă recentă pentru Cotivar, m-am întâlnit cu uh, președintele uh, acestei țări. E vorba de un parteneriat pentru tranziție, și anume, uh, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar sunt integrate într-un singur pachet într-o țară unde rănile în urma conflictelor sunt adânci. Și nu în ultimul rând, trebuie să utilizăm rolul Uniunii Europene ca o pârghie la nivel internațional pentru ca ONU să devină o organizație mai uh, inclusivă și mai eficientă și, de asemenea, să găsim noi donatori sau alți, să le, uh, cooperăm cu alți donatori, uh, Turcia, Brazilia și alte țări care să, fie, uh, să vină alături de noi ați pus o întrebare foarte directă. De ce regulamentul privind ajutorul uh, umanitar nu este în programul de lucru? Am uh, analizat posibilitatea de a revizui acest regulament. Am crezut că vom face acest lucru în 2011. Însă, am ajuns la concluzia că avem nevoie de o evaluare de impact și de o mai largă consultare a părților interesante, interesate pentru a pregăti această revizuire. Nu ne grăbim. Regulamentul actual nu expiră. El nu are o dată de uh, expirare. Și conform schimbărilor instituționale care au loc uh, cu înființarea serviciului de, serviciului de acțiune externă, uh, cu integrarea protecției civile și ajutorului umanitar, ar trebui să fim foarte precauți atunci când uh, ne uh, gestionăm uh, și ne elaborăm noul regulament pentru ca acesta să fie unul vizionar. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nouă ni s-a părut că în momentul în care au apărut îngrijorări cu privire la posibilitatea de uh, a um, pierde când era vorba de abortarea de principiul a ajutorului umanitar, atunci ne-am gândit că poate trebuie să modificăm regulamentul, dar, dar acest pericol nu mai există și de aceea uh, în momentul în care am înființat programul, am considerat că trebuie rapid să revizuim regulamentul, dar acum constatăm că nu mai e nevoie. Avem nevoie mai degrabă de un regulament care să fie bine pregătit și bine gândit pentru a putea să-l punem în aplicare și care să uh, rămână valabil vreme de foarte mult uh, timp. Cea de-a treia prioritate a noastră este uh, grupul umanitar grupul pentru ajutor umanitar, în comunicarea noastră pentru 2010 am identificat uh, posibilități pentru a dezvolta un corp de voluntari pentru ajutor umanitar. În acesta am desfășurăm proiecte pilot pentru a defini mai concret ce ar trebui să facă acest corp, dar și ceea ce el nu ar trebui să fie pentru a avea abordarea corectă, conform programului Comisiei pentru 2012, vom avea o propunere de regulament cu privire la corpul de voluntari până anul viitor. Am utilizat anul 2011 foarte eficient ne-am informat uh, unde există resurse de voluntari și cum putem să le exploatăm. În al patrulea rând, Convenția cu privire la uh, ajutorul cu alimente. După cum știți, noi am fost uh, o forță motrice în uh, renegocierea acestei convenții și mă bucur să vă pot spune că după șase sesiuni de negociere în acest an, după câteva momente dureroase în aceste sesiuni de negociere, ei bine, negocierile uh, au ajuns la bun sfârșit și uh, au fost finalizate aducând această convenție în secolul 21. Deci sper că și cu ajutorul Parlamentului European vom uh, uh, merge mai împreună la stadiul următor, uh, semnare și ratificare, pentru ca această convenție să intre în acțiune cât mai repede posibil. in setting the stage for the next uh, De asemenea, suntem pregătiți pentru stabilirea cadrului multianual financiar pentru anul viitor. Propunem în medie un miliard de euro pe an. Dintre aceștia, 915 milioane pentru ajutor umanitar, 30 de milioane pentru corpul de voluntari, 65 de milioane pentru protecție civilă, de asemenea, propunem creșterea rezervei de urgență de la 220 de milioane acum la, 200, la 350 mai târziu, iar aceste propuneri sunt foarte importante pentru că astfel putem să folosim um, bilanțul pe care nu l-am folosit până acum. Având în vedere frecvența și um, gradul de urgență al um, catastrofelor naturale și conflictelor din lume, dacă dorim să fim o forță înspre bine care influențează stabilitatea în lume, trebuie să ne luăm în serios uh, rolul de lider în domeniul umanitar. Mă bucur mult să vă anunț că atunci când am um, propus um, prima dată documentul, acesta a fost primit foarte bine nu am um, scos cifrele din burtă, acestea au fost foarte bine gândite și de asemenea, raportul a fost influențat și de eficiența, de, de reputația noastră pentru că folosim fondurile foarte bine. Uh, avem foarte des audituri și um, rezultatele noastre sunt consecvente întotdeauna. Avem angajați și la Bruxelles și pe teren și aceștia își fac datoria, sunt ochii și urechile cetățenilor. Dați-mi voie să închei printr-un rezumat al strategiei noastre de operare. În doi ani de când sunt comisar, am aflat cu ajutorul colegilor mei că dacă ratăm o criză, da, ne va ține lumea minte, nu după cele pe care le-am gestionat bine. Deci, luăm totul foarte în serios. Încercăm să anticipăm acolo, să anticipăm crizele și să răspundem, reac- să reacționăm cât se poate de repede. În momentul de față, suntem activi în criza din uh, Cornul Africii. De asemenea, în Sahel, după cum știți foarte bine, suntem prezenți și în uh, Sudan și în Libia. În anul 2012, în strategia pentru 2012, avem intervenții în 36 de țări sau regiuni. Cea mai mare operațiune umanitară pentru anul viitor este Sudanul, după toate estimările noastre. De asemenea, teritoriile palestiniene ocupate, Sahelul și um, Sudanul. Acestea sunt prioritățile noastre. Cele mai multe fonduri vor merge în Africa subsahariană, 52% în Africa subsahariană, din motive evidente. De asemenea, vom investi 10% în um, reducerea riscului în urma dezastrelor. Așa cum am făcut-o și în trecut, vom acorda fonduri și pentru, um, pentru crizele prelungite. Este vorba de crize care nu apar la știrile de seară, dar este vorba de locuri în care oamenii suferă acolo unde nu primesc ajutor din partea noastră ne vom concentra și pe reabilitare și uh, pe întrajutorarea persoanelor care se află în, crize în situații de criză prelungită. Dacă nu facem acest lucru, dacă nu schimbăm perspectivele pentru oameni, știm că nu este ușor, dar trebuie să o facem. Doresc să salut inițiativa acestui, acestei comisii de a ține o audiere publică cu privire la Reabilitare și Dezvoltare în aprilie 2012. Dați-mi voie să termin cu o invitație foarte importantă adresată acestei comisii. Anul viitor aniversăm 20 de ani de existență ECO. Doresc, dorim să profităm de această ocazie pentru a face mai mult cu mai puține resurse, pentru a ne face treaba mai bine. De aceea dorim să invităm Parlamentul să ne fie partener în, uh, în, în uh, aniversare și în um, eforturile noastre. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est maintenant à... Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gărenț. Merci, doamnă președinte. Cum je suis venu en retard, je ne peux... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ajuns târziu și nu pot să pun decât uh, o singură întrebare, dacă am înțeles bine. Ne-ați vorbit despre acest corp uh, de voluntari, doamnă comisar. Și în acest context vreau să vă întreb dacă Ați avut un schimb de opinii cu asociațiile, în special mă gândesc la Concord, cu privire la felul în care trebuie abordată această chestiune, pentru că ne aflăm aici pe un teren concurențial, aș spune. Oricum, cred că ar fi niște lucruri pe care le-ați putea discuta. Asta este părerea mea și aș vrea niște detalii pe această temă. Mulțumesc. Madame Stifler. Mulțumesc, doamna Stifler. Eu aveam mai multe întrebări, dar deja s-au dat răspunsurile. Ați uh, participat în noiembrie anul trecut la Paris la prima uh, conferință pe teme umanitar organizată de Ministerul de Externe francez și s-a vorbit acolo despre realizarea unei strategii naționale umanitare acest uh, consens uh, umanitar e prea puțin cunoscut de către statele membre. O conferință internațională cu cele 27 de state membre pe modelul a ceea ce s-a întâmplat la Paris s-ar putea organiza. Mă întreb și vă întreb și mă mai întreb dacă Comisia ar putea să ia o astfel de inițiativă pentru a ne face mai bine cunoscut acest uh, consens pentru că există oarecare lacune la nivelul statelor membre. Mai am niște întrebări cu privire la preocupările noastre referitoare la Siria la ora actuală, dar cred că în parte ați răspuns la această întrebare. Iar uh, cu privire la strategie, mă scuzați, spune vorbitoarea, în ceea ce privește Kenya, unde am fost de curând, Situația este semnificativă. Știu că Direcția Generală ECO investește mult în această zonă foarte aridă și ne putem întreba dacă anumite proiecte finanțate de ECO nu ar trebui să țină mai degrabă de dezvoltare și dacă este în interesul partenerilor dezvoltare în această regiune, uh, având în vedere că există o absență a instituționalizării gestionării secetei. Ehm, deci cred că ar trebui să ținem seama de toți în această situație de, de criză și să punem accentul pe complementaritatea între ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare. Știu că și dumneavoastră ați fost acolo acum câteva luni. Vă rog. Președinta, doamnă Keller. I'm also planning to ask on the link between the disaster Mulțumesc. Vreau să vă întreb și despre legătura dintre răspunsul la dezastre și eforturile de dezvoltare. Însă, la un nivel mai pragmatic, dacă privim următoarele perspective financiare și următorul cadru financiar multianual, cum credeți că poate să se concretizeze acest, această legătură în instrumentele financiare? Și a doua întrebare se referă la schimbările climatice care sigur că intensifică tot mai mult uh, multe dintre, multe dintre dezastrele cu care avem de-a face. Puteți să-mi explicați cum uh, integrați uh, schimbările climatice în propunerile pe care le veți face anul viitor și ceilalți ani și sunt de acord cu focalizarea dumneavoastră asupra prevenției. După cum putem vedea în Kenya și în Somalia, foarte din, multe dintre crize pot fi reduse semnificativ, dacă nu prevenite, atunci când se fac eforturi de prevenire. Mulțumesc. Doamna Georgeva, aveți cuvântul. Doamna președinte. Uh, we, we... Mulțumesc, doamna președinte. Then talk to the non-government. Am vorbit și cu sectorul ONG uh, cu privire la corpul de voluntari. De aceea, am demarat proiecte pilot cu Crucea Roșie, cu Save the Children UK, cu organizații de voluntari. Asta deoarece nu dorim deloc să cheltuim bani, să investim bani în lucruri pe care le face altcineva deja. Dorim să ne investim banii acolo unde este nevoie de ei. Până acum am identificat două creanțe două goluri mari. Unul dintre ele uh, este prevenția. Multe ONG-uri sunt foarte active acolo unde trebuie să aibă viteză de reacție, dar foarte puține dintre ele au abilitatea de a demonstra puterea prevenției, puterea măsurilor, cum ar fi reîmpădurirea gestionarea durabilă a terenurilor, gestionarea sustenabilă a apelor. Și voi reveni la acest punct atunci când vorbesc despre schimbările climatice. Am mai identificat un gol. Este vorba despre abilitățile de gestionare a crizelor. Toate ONG-urile, probabil cu excepția Crucei Roș- Roșii și Doctor Fără Frontiere, Toată lumea se plânge că atunci când există urgențe, există foarte puțini oameni capabili să intervină și să gestioneze corect criza. Deci, în mod clar, acestea sunt uh, probleme pe care trebuie să le acopere noul corp de voluntari. De asemenea, e vorba și despre pregătire este nevoie de un training mai accesibil. Trebuie crescut nivelul de uh, voluntariat în țările acolo unde, în țările în care nu există voluntari. După cum știți, noi în Europa stăm destul de bine la capitolul acesta. Sute de tineri, sute de oameni se oferă voluntari în fiecare an, dar Acest lucru nu este valabil pentru toate statele membre în mod egal. În unele țări, rata este de 40% sau mai mult, în altele 10%. Țara mea, Bulgaria, din nefericire, se află în cea de-a doua categorie. Știți probabil că în vremea comunismului oamenii erau obligați să se ofere voluntari și probabil de aceea s-a creat o anumită reacție alergică la voluntariat – Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, atunci când m-am oferit eu voluntar prima dată, sau atunci când am fost oferită voluntar pentru prima dată, eram uh, studentă în primul an și am amintiri foarte neplăcute de atunci. Uh, practic eram în muncă forțată. Rezultatul pentru mine uh, am fost într-o fabrică de procesare alimentară și toată viața mea nu, m-am, nu m-am mai atins niciodată de mâncarea provenită de la acea fabrică, dar am găsit și metode de a nu mă mai oferi voluntară, de a evita acest voluntariat, începând să desfășor activități sportive. Deci, trebuie să insuflăm această dorință în țările în care există moștenirea comunistă. Ca răspuns doamnei uh, Strifler, doresc să spun că sunt foarte recunosc recunoscătoare Franței și domnului ministru Juppé pentru organizarea acestei conferințe. A fost un semn că chiar și în aceste vremuri grele din punct de vedere economic pentru Europa, noi, europenii, ne găsim timp ca să discutăm despre valori, etică și principii. În această conferință am reconfirmat, s-a reconfirmat angajamentul Franței pentru aceste principii. Consider că recomandarea dumneavoastră se referă la un lucru pe care trebuie să-l facem ca parte a strategiei ECO 2012 și cu siguranță vom discuta despre aceste principii în abordarea noastră cu privire la ajutorul umanitar. În ceea ce privește Kenya, într-adevăr aveți dreptate. Acesta este un proiect pilot cu privire la uh, activitățile de reducere a riscului. În cazul Keniei, rata mortalității și rata malnutriției acute la copii erau de două ori mai mici decât în restul uh, țării. Și asta datorită unor măsuri care au fost introduse în uh, regiunea afectată de secetă. De ce nu sunt extrapolate aceste, aceste măsuri? Domnul comisar Pibals a avut o inițiativă foarte importantă pentru um, implementarea rezilienței în cornul Africii. Aceasta este o inițiativă pe care o susținem și considerăm că trebuie să facem acest lucru nu doar în aceste regiuni vulnerabile, dar și în alte părți ale lumii care sunt supuse dezastrelor naturale. Acest lucru se potrivește foarte bine cu ajutorarea în caz uh, și cu ajutorare și reabilitare. În planul multianual suntem foarte hotărâți să ne concentrăm pe reziliență și, de asemenea, să legăm ajutorarea de reabilitare și dezvoltare. Ne-ați întrebat, doamnă Keller, cum se poate face acest lucru? În mod evident, trebuie să stabilim obiective și să le putem monitoriza îndeplinirea. În mod evident, este greu să ajungem la rezultate durabile. Eu aș fi preferat să văd un instrument financiar de dezvoltare care să fie creat special pentru a fi mai flexibil și să completeze instrumentul umanitar. Ca să vă explic mai pendelete. Ajutoarele umanitare pot fi acordate foarte rapid, pentru că nu dăm bani guvernului, guvernelor. Lucrăm cu parteneri care și-au uh, dovedit capacitatea de a interveni într-un anumit, într-un anumit loc. Dacă nu există destulă securitate, dezvoltarea nu va surveni. Mie mi-ar fi plăcut să văd un instrument financiar care permite o alocare rapidă, care completează ajutorul umanitar. Este prea devreme să ne pronunțăm acum. În mod evident, recomandăm acest lucru, dar poziția noastră de rezervă este să ne concentrăm pe rezultate în conectarea ajutorului cu dezvoltarea. Acest lucru mă aduce la tema schimbărilor climatice. Pentru că este una care pune probleme asemănătoare. În acest domeniu facem În acest domeniu trebuie menționat că schimbările climatice sunt cauzate cei care suferă de schimbări climatice fac asta din, uh, din cauza altor țări. Deci noi suntem responsabili din punct de vedere, de vedere moral să ajutăm aceste țări. Dorim să fim siguri în fiecare regulament că există asigurare pentru dezastre. Dacă am avut o abordare înainte și a funcționat, trebuie să o folosim din nou. Din nefericire, vom avea succes doar atunci când vom avea un acord global care um, se pare că nu este tocmai o țintă ușoară de obținut. Europa nu trebuie să ajungă în poziția de a se folosi de slăbiciunea altora ca scuză. Thank you. The floor is now... Mulțumesc. Și acum domnul Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau äh, Kommissarin. Vă mulțumesc, doamnă comisar. V-am așteptat, v-am ascultat cu mare plăcere, pentru că am avut senzația că ceea ce ne-ați prezentat äh, astăzi uh, Uh, e și un fel de bilanț la jumătatea termenului a activității dumneavoastră. E un bilanț care după uh, trei ani uh, vede, uh, uh, prezintă rezultate care se pot vedea. Cred că eu cel puțin pot să spun că văd rezultate și mă bucur că în ceea ce privește um, răspunsul la criză sunt uh, luate în considerare mult mai puternic, în primul rând, răspunsul la criză și, în al doilea rând, um, activitățile ulterioare. Ați dat uh, exemplul uh, țării uh, Coasei de Fil, de deci Divar și Cornul Africii, unde se fac astfel de activități și ca membru în delegația pentru Palestina mă bucur că ați menționat și Palestina. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, ei bine, se face defalcarea fondurilor pe ajutor umanitar, ajutor în catastrofe și Uh, de asemenea, fondurile care sunt prevăzute pentru corpul de voluntari sunt absolut ok. Nu știu exact care va fi uh, modul în care vor fi defalcate și care va fi raportul dintre aceste alocări, însă cred că este foarte bine că se prevede o rezervă de urgență care este mai mare și că se ia în considerare posibilitatea de a utiliza fondurile ne Uh, utilizate, uh, de a se reporta pentru anul următor. Cred că asta face ajutorul umanitar mai uh, eficace și um, cred că acest lucru a arătat faptul că și Curtea de Conturi vă apreciază activitatea. Am o întrebare. Ați menționat că trebuie să coordonați foarte mult, faceți o mare activitate de coordonare. Cred că e o muncă foarte grea. Însă ați spus că vreți să coordonați și mai bine cooperarea cu alți donatori, cum ar fi țările arabice, uh, țările arabe, uh, Brazilia, China. Cred că este important pentru că noi, ca Uniunea Europeană, ne vedem întotdeauna ca punct central în ajutorul uh, în caz de urgență. Noi și Statele Unite și aceste țări pe care le-ați menționat nu prea sunt avute în vedere. Cum ar trebui să arate pe viitor coordonarea cu aceste țări? Și în al doilea rând, cred că puteți să vă bazați și pe comisia noastră, pentru că noi vrem să vă susținem. Eu de multe ori am senzația în Parlament, poate și alți colegi, am senzația că sunt singurul luptător în acest uh, sens și cred că ar fi foarte bine dacă putem să ne pasăm mingea de la unii la alții când aveți nevoie, dacă aveți nevoie de ajutor, spuneți uh, ce mingi vreți să ne pasați nouă sau ce mingi să vă pasăm noi dumneavoastră, astfel încât împreună să ajungem la rezultate bune. Newton Dan, vous avez la parole. Domnul Newton Dan are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și uh, felicitări pentru doamna comisar. Deci această revizuire a instrumentului de ajutor uh, humanitar și acum se pare că vom avea o evaluare de, de impact de plină care va apărea, sperăm, anul viitor, e adevărat, sau pe durata mandatului dumneavoastră de comisar. Ne puteți da un orizont de timp aici? Am de Kaiser, să la parole. Doamna de Kaiser, aveți cuvântul. Madame la Présidente, Madame la Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, ați răspuns deja în parte la întrebările pe care mi le puneam în uh, ceea ce privește legătura dintre ajutorul de urgență și celelalte tipuri de ajutoare în anumite țări. În uh, cazuri precum Kenya, Somalia și alte țări, unde se vede că există o interlegătură a factorilor care conduc la această situație de uh, urgență și sigur că avem impresia că nu ne ocupăm decât de un mic aspect Ați vorbit despre buna gestionare, despre guvernanță, în fine, de modelul de dezvoltare impus acestor țări și care nu corespunde neapărat nevoilor lor locale. Sigur, toate astea creează un întreg până la urmă. Eu aș avea niște întrebări care vizează uh, mai degrabă felul în care vă descurcați în ceea ce privește dificultățile de acces la ajutoarele de urgență, pentru că există o serie de țări pe care le cunosc. De exemplu, e foarte greu să avem acces la comunitățile bombardate în țările precum Brunei, cum, ce se întâmplă la fel în Somalia. Deci cum vă descurcați în ciuda situației politice extrem de dificile din aceste locuri? cu privire la accesul la acest ajutor de urgență care este absolut uh, salutar. Cât privește Republica Democratică Congo, ați prevăzut uh, ceva pentru Congo? Pentru că um, mă tem că ne aflăm acolo în pragul unei catastrofe umanitare. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamnă comisar, aveți cuvântul ca să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Sigur că știu foarte bine și știm cu toții, deja mult mandat de 5 ani. In a sense, this is half. E adevărat că oarecum sunt la jumătatea mandatului. Prin urmare, într-adevăr, trebuie să ne fie foarte clar ce mai avem de făcut, ce mai am de făcut în cea de-a doua jumătate. Vom avea o întâlnire a serviciilor comisiei exact pe această temă. Pentru că, dacă suntem uh, realiști, iată, există o serie de inițiative pe care de obicei le uh, prelungim sau le reportăm pentru că intrăm într-un fel de ciclu politic. E adevărat că doi ani însă e un termen bun, încă bun, și sunt hotărâtă ca în acest interval să ne concentrăm mai mult pe prevenție, pe prevenire, pe reducerea costurilor ajutorului umanitar și vom lucra mai mult pentru a lega mai bine ajutorul umanitar de dezvoltare, cât și pentru a identifica noi probleme și pentru a implica și a aduce pe scenă noi donatori. Ați întrebat cum o să facem. Ei bine, cred că cel mai bine Uh, este să integrăm pe donatorii în cadrul Națiunilor Unite. Sigur că, prin definiție, asta facem pentru a consolida Națiunile Unite, este tocmai că permitem noilor donatori să intre în joc. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne luăm proprii inițiative și fac treaba asta. Am declanșat discuții cu China, cu Rusia, cu Turcia și o să fac treaba asta și cu Liga Arabă. Obiectivul este unic și anume să ne asigurăm că înțelegem cu toții la fel faptul că munca și eforturile umanitare nu sunt politice. Nu există mai multe feluri de a fi om. Și uh, cu toții trebuie să ne străduim și să găsim acest unic uh, mod de a fi om pentru a-i ajuta pe acești oameni în uh, momentul lor de mare nevoie. Asta trebuie făcut și asta aduce stabilitatea care este în avantajul tuturor. Înțeleg foarte bine și apreciez uh, oferta dumneavoastră. Și mai cred că până acum Parlamentul European a, s-a dovedit foarte mult ajutor în ceea ce ne privește pentru că pentru toate subiectele care ne, ne preocupă, Parlamentul este ori împreună cu noi, ori noi ia chiar înainte. În ceea ce privește capacitatea Uniunii Europene de a reacționa la situațiile de criză, legătura dintre ajutor, reabilitare și dezvoltare. Deci pe toate aceste teme lucrăm și conlucrăm. Prin urmare, mesajul meu este tot așa înainte pentru a întări și mai bine uh, competențele și puterile noastre. Dacă în orice clipă uh, aveți întrebări sau chestiuni uh, concrete și specifice, ne întâlnim și discutăm. Question on... Acum, în legătură cu întrebarea pe care ați spus-o, dacă se va încheia acest lucru pe parcursul mandatului meu, răspunsul este da. am făcut o evaluare foarte, foarte atentă când am uh, introdus-o și când am decis amânarea. Pentru că la început uh, eram foarte uh, preocupați de riscurile legate de independență, imparțialitate și neutralitatea ajutorului umanitar. Și din această cauză am dorit să purtăm o discuție rapidă Acum că acest risc nu există, consider că este prudent să ne alocăm timpul necesar pentru a ne asigura că ceea ce facem cu noile reglementări este o abordare holistică care privește în viitor și care face ca um, comunitatea pentru um, ajutor umanitar și lumea politică uh, să fie uh, implicate. Din această cauză va mai dura puțin. Dar, iată, vă promit, nu îmi voi încheia mandatul înainte să fi finalizat acest proces. Și nu am de gând să candidez pentru un al doilea mandat, deci asta e răspunsul. La întrebarea dumneavoastră privind accesul. În ceea ce privește ajutorul umanitar, nu există decât două condiții până la urmă. Una, ca nevoile să fie reale și profunde și cea de-a doua să reușim să ajungem la oamenii care trăiesc aceste mm, nevoi. Categoric, este foarte greu uneori în unele părți ale lumii să satisfacem cea de-a doua condiție. Și atunci ce facem? Facem trei lucruri. Primul, lucrăm cu parteneri, parteneri care uh, știu și reușesc să acorde asistența în uh, situații și în contexte foarte, foarte dificile. În situația Somaliei, la ora actuală, avem de-a face cu un univers uh, foarte mic în care acționează deocamdată doar Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Am avut 16 uh, organizații, mm. mă scuzați, uh, spune uh, doamna comisar. Deci vorbim despre Somalia în care Al-Shabaab este în control care a expulzat recent 16 organizații, dintre care unele sunt partenerii noștri cei mai buni. Prin urmare, ca rezultat, accesul la asistența umanitară s-a redus foarte tare pentru cei care au cea mai mare nevoie. În uh, zona Nilului Albastru, We are not in favor. Bine, noi nu suntem uh, pentru ceea ce numim o asistență transfrontalieră. Adică nu suntem pentru uh, cheltuirea banilor contribuabilor fără să știm dacă vom uh, reuși sau vom, vom uh, rata obiectivul nostru. Prin urmare, suntem uh, foarte limitat. Acolo unde accesul nostru se apropie de zero, capacitatea de a ajuta pe acești oameni se reduce și ea la zero. Prin urmare, susținem acele organizații care au găsit o cale și o metodă de a ajunge la acești oameni. În al doilea rând, punem presiune asupra guvernelor pentru a asigura acest acces și o facem cu toate instrumentele posibile de care dispunem. Și în al treilea rând, who manage to leave areas. Îi ajutăm pe oamenii care reușesc să părăsească aceste, aceste zone în calitate de refugiați. Sigur că asta nu este o situație prea fericită, dar este totuși una care ne reamintește de ce nu putem accepta state eșuate, nicăieri în lume. Și Somalia este un astfel de stat. Noi, cei care ne ocupăm de asistența uh, umanitară, suntem în măsură să-i ajutăm pe oameni. Uneori îi ajutăm mai mult, alteori mai puțin, dar îi ajutăm. Dar reacția uh, într-o astfel de situație, deci ajutorul umanitar, nu este soluția problemei pentru că problema esențială este un stat eșuat. Și pentru asta este nevoie de o abordare cuprinzătoare vis-a-vis de aceste state eșuate. Președinta, doamna de Kaiser. Uh, doamna comisar, un aspect E vorba de acces uh, în cazuri teribile, de exemplu, în uh, situația anului albastru, care este absolut uh, teribilă. M-am întâlnit cu un ambasador al Sudanului la Khartoum și mi-a vorbit despre acest proiect de dezvoltare care există și spune că va accentua ideea dezvoltării, lăsând deoparte Nilul Albastru, pentru că există atât de multe tulburări în acea zonă. Deci cum putem să punem bani pentru dezvoltarea părții estice atunci când ajutorul nostru umanitar nu ajunge în acea zonă. Nu credeți că avem aici o contradicție, uh, ceva care nu, nu merge, nu funcționează? Îmi cer scuze că revin, dar pentru mine e o problemă care mă frământă. Mm, președinta, da, și eu îmi dau mie cuvântul pentru că am două întrebări. Europa intervine în toate fluxurile migratorii și în taberele de refugiați create de revoluționarii arabi, cât și în Siria, unde avem refugiații care părăsesc Siria uh, și ajung în tabere de refugiați în Turcia. Știe cineva în ce stare se află aceste tabere? Care sunt nevoile acestor oameni din aceste tabere? De câteva zile Uh, am aflat de o vizită a departamentului uh, francez uh, care colungrează cu ONG-urile pentru drepturile omului din zonă și am aflat că există acolo sute de, de, de oameni care, care mor, care se și mă întreb dacă există vreun program de a-i ajuta pe acești eh, refugiați. Și doamna Keller dorește să intervine, vă rog. Da, o întrebare suplimentară, pentru că am vorbit despre comisie. În orice caz, era vorba despre o minge care trebuie pasată. Ați spus că v-ați dori un instrument mai flexibil, de mai mare flexibilitate în instrumentele financiare pentru a putea lega răspunsurile dezastre de uh, dezvoltare. Din moment ce noi, Parlamentul, vom fi cei care vom decide cu privire la, acest, la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ați putea să ne explicați? explicați cum vedeți acest instrument? Va fi parte a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare sau ați dori mai degrabă ca aceste fonduri să fie înscrise într-o rezervă sau cum anume vedeți lucrurile concret? So on, on Blue Nile, we need to recognize that we have problema Nilului Albastru. Trebuie să recunoaștem că, pe partea umanitară, avem obligația de a-i ajuta pe oamenii care au nevoie de ajutorul nostru. Nu îi pedepsim pentru uh, ceea ce face guvernul, însă nu dăm bani guvernelor. Noi oferim asistență, alimente, îngrijiri medicale, locuințe, protecție direct comunităților și persoanelor afectate. Și în acest context, faptul că în Sudan, la Khartoum, la Juba, se întâmplă lucruri uh, rele, acest lucru nu înseamnă decât că sunt mai mulți oameni care suferă și noi încercăm să ajungem la acești oameni. Atunci când nu putem, atunci când cei care furnizează asistența nu au acces direct la oameni, alternativa este de a transmite bani uh, peste frontieră. Deci nu știi exact unde merg acești bani sau ajutoarele tale, nu știi unde ajung, dar le trimiți totuși. În discuțiile noastre întotdeauna au reieșit rezerve foarte mari față de o astfel de abordare unde nu există o responsabilitate clară, pentru că poate creăm pericole mai mari decât să ajutăm, poate că uh, sunt uciși mai mulți oameni din cauza acestor, acestor bani. Nu avem cum să știm ce se întâmplă cu asistența noastră. Și de aceea accesul este atât de important. Pentru că atunci pot să vin în fața dumneavoastră și să vă spun uitați, astea sunt rezultatele banilor care au, cu care au contribuit cetățenii noștri și astăzi sunt foarte puține locuri în lume unde accesul să fie atât de restricționat ca lângă uh, ca în uh, Nilul Albastru și mm, Cordofanul de Sud și părți din Somalia. Dacă organizațiile non-guvernamentale și organizațiile ONU trebuie să părăsească zona atunci, până la urmă nu ne rămâne decât Crucea Roșie. Avem un parteneriat foarte puternic cu Crucea Roșie în Somalia. Și prin Crucea Roșie ajungem la 1,9 milioane de oameni, însă tot nu este vorba de un acces uh, de plin, așa cum ne-am dorit. M-ați întrebat despre Republica Democrată Congo. Aici analizăm două lucruri. Avem un pachet de 44 de milioane de euro pentru asistență umanitară, acolo unde anticipăm nevoi și suntem pregătiți, știm care sunt partenerii noștri, știm ce vrem să facem cu acești bani, însă, în același timp, ne-am uh, înființat mecanismul de uh, protecție civilă și l-am uh, adus într-un stadiu de Uh, anticipare dacă este necesară evacuarea cetățenilor noștri sau altora care sunt în pericol, în funcție de modul în care evoluează situația pe teren. Și sigur că monitorizăm evoluția pentru a putea răspunde în maniera potrivită. În Siria, problema Uh, este uh, mult mai importantă decât simple încălcări ale drepturilor omului. E vorba și de o dimensiune umanitară aici. Uh, oamenii fug din Siria sau se refugiază în interiorul Siriei. Avem personal la Damasc um, și sunt acolo pentru refugiații irakieni, însă accesul lor la zonele unde conflictul face ravagii este limitat, ca să Mm, folosesc un eufemism. Și în ceea ce privește Turcia, vreau să vizitez Turcia la începutul anului viitor, să vizitez um, locurile unde există refugiați uh, sirieni, um, unde sunt tabere de refugiați. La începutul anului viitor, încă nu știu exact În ceea ce privește problema emigranților, uh, doamna comisar Malmström uh, are această responsabilitate. Atunci când e vorba de emigrație în interiorul Uniunii Europene, responsabilitatea este a doamnei comisar Malmström. Se furnizează asistență statelor membre atunci când uh, au o creștere a fluxurilor de imigranți și trebuie să vă spun că, într-adevăr, e o problemă gravă. Însă, nu vedem nici măcar vârful icebergului, pentru că majoritatea refugiaților și a persoanelor strămutate la nivel intern sunt în lumea dezvoltată. Anul trecut, Consiliul Norvegian pentru Refugiați a raportat 240 de milioane de refugiați, ceea ce e aproape jumătate din populația Uniunii Europene. 85-90% dintre aceștia uh, sunt refugiați dintr-o țară săracă într-o altă țară săracă. Și aici sigur că întrebarea este cum putem să abordăm problema refugiaților pe viitor. Sigur, schimbările climatice nu fac decât să agraveze uh, situația. Uh, refugiații climatici uh, devin uh, o, o problemă de sine stătătoare. În altul comisariat pentru refugiați al ONU și Norvegia a organizat o dezbatere pe acest subiect cu implicații practice asupra modului în care abordăm problema refugiaților pe termen lung. Aceștia devin o problemă din punct de vedere umanitar doar atunci când e vorba de salvarea vieților lor. Sigur că finanțăm activități pentru salvarea vieților acestor oameni, chiar dacă se găsesc în țările dezvoltate, dar nu a celor care vin în Europa. Thank you very much uh, for this exchange. Vă mulțumim pentru că ați venit la acest schimb de opinii. Mai doriți să faceți comentarii? Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor și aștept să ne revedem peste câteva luni. Mulțumesc! Nous passons maintenant au point 8 de l'ordre du jour. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. În legătură cu modalitățile de creare a unui fond european pentru democrație. Domnul Svensson a avut sarcina de a pregăti acest aviz în cadrul, iar Comisia pe fond este Comisia AFET. Așadar, domnule Svensson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul, doamnă președinte. Cred că astăzi uh, ar fi cazul să ni se ceară părerea cu privire la dezvoltarea democrației în lume. Doamnă președinte, speram să avem o influență puțin mai mare, dar Doamnă Jolie, vă mulțumesc pentru că ați luptat foarte mult pentru rolul nostru de consilier la acest raport. Din nefericire, nu am reușit să avem un rol mai important. Trebuie să spun că um, Comisia pentru Dezvoltare a fost responsabilă pentru clarificarea um, informațiilor și de obicei comisia dumneavoastră comentează asupra problemelor de această natură. Pentru un politician în vârstă ca și mine, trebuie să spun că nu sunt foarte impresionat de uh, cantitate. Totuși, cred că trebuie să privim această problemă din punctul de vedere al dezvoltării. Suntem cu toții de acord că democrația este mai mult decât un sistem funcțional. Noi suntem responsabili pentru răspândirea valorilor democratice în întreaga lume. lume. Considerăm că indivizii au dreptul din naștere la o viață decentă și trebuie să ne asigurăm că toată lumea Uh, că tuturor li se respectă aceste drepturi. Nu este suficient să cerem alegeri libere. S-a văzut din istorie că alegerile libere au dus la rezultate care nu erau tocmai, uh, nu reflectau tocmai dorințe democratice. Deci ar trebui să ne exprimăm în mod clar îngrijorarea și să căutăm posibilități pentru ca Uniunea Europeană să sprijine grupurile care luptă împotriva dictaturilor. Cred că acest lucru s-ar putea aplica și noilor democrații, așa cum le numim noi. Ar trebui să susținem organizațiile care promovează democrația în lume. Putem pune pe listă foarte multe țări care au devenit democrații, țări în care există mai multe partide politice și trăsături mai mult sau mai puțin democratice. Trebuie să ne asigurăm că ajutorul Uniunii Europene este relevant și eficace. Atunci când vorbim despre un fond pentru promovarea democrației, pericolul este suprapunerea. Trebuie să ne asigurăm că acest fond este creat astfel încât el să nu intre în concurență cu celelalte instrumente democratice. Trebuie să profităm de experiența pe care o avem deja în zona. Din punct de vedere tehnic și administrativ, cred că ar trebui să fie posibil să facem ca acest fond să fie complementar instrumentelor deja existente. Dacă dorim să profităm cât mai mult de experiența pe care o avem, putem să extindem uh, intențiile noastre dincolo de granițele europene. Lipsa democrației duce la suferință peste tot în lume. Nu putem să permitem ca simplele granițe geografice să ne fie un obstacol în calea promovării democrației. De aceea am și scris că sprijinul nostru nu trebuie să fie limitat de granițele geografice. Doamne președinte, sunt nerăbdător să aud părerile membrilor comisiei. Sorry, Chair, I had difficulties hearing you because... Îmi cer scuze, doamnă președinte, uh, nu v-am auzit uh, pentru că n-ați folosit uh, microfonul. Mulțumesc, Carl Svensson, pentru acest raport. Uh, cred că uh, încerci să pui întrebări, încerci să lămurești ce înseamnă de fapt acest uh, fond pentru democrație. Și asta este o întrebare pe care am și eu. Ce reprezintă acest fond? Ce înseamnă? Ce aduce instrumentului pentru democrație și pentru drepturile omului, misiunilor de observare a Uniunii Europene, politicii externe? Și acum, în Parlamentul European, avem un nou oficiu de promovare a democrației parlamentare. Deci se fac foarte multe lucruri cu privire la consolidarea sau uh, crearea democrației peste tot în lume și nu am nimic împotrivă. Dar vreau să știu exact ce este acest uh, fond european pentru democrație, cui se adresează, căror țări, uh, cine plătește și dacă devine o realitate, pentru că încă nu este una, dacă am înțeles bine, atunci de care sunt criteriile de care va ține seama? Drepturile omului, dar și drepturile economice, culturale, va finanța partidele politice, grupări de, partid, de partide politice sau se va abține de la finanțarea partidelor politice? Deci o serie întreagă de întrebări. Și cred că un aviz pentru uh, Comisia AFET nu ne va uh, lumina complet pe aceste teme. Probabil că vom avea amendamente la propunerea domnului Svensson, dar totuși cred că avem nevoie de o dezbatere uh, foarte aprofundată pentru a vedea exact despre ce este vorba în această inițiativă și ce aduce ea în plus față de propunerile, instituțiile și formurile care există deja. Mulțumesc foarte mult! Președinta, doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a vorbit deja foarte mult de acest Fond European pentru Democrație, care uh, continuă să fie doar o, o idee, un concept la ora actuală. De aceea cred că uh, rolul Comisiei AFET cât și a Comisiei noastre este aceea de a delimita foarte clar pentru a arăta ce vrem să fie, pentru că deocamdată încă nu e nimic din punct de vedere al structurii, nu? Deci să știm exact în uh, care vor fi organele de decizie ale acestui instrument, cât și actorii care vor fi afectați, felul în care va funcționa. De aceea este foarte important să spunem ce dorim și ce nu dorim. Cred așadar că punctul de consens uh, este, și care este reluat de domnul Svensson e acela de a nu crea suprapuneri cu instrumentele care există deja. Și dacă acest fond este alimentat, pentru că cel puțin așa se pare că va fi, măcar în parte, din, deci alimentat dintr-un buget european, atunci Parlamentul European trebuie să își păstreze capacitatea sa de orientare privind alocarea fondurilor și a verificării ulterioare privind utilizarea lor, pentru că avem de-a face cu bugetul european. Așadar, pe această temă, cred că aceste lucruri trebuie să apară undeva și presupun că Comisia AFET o va face. Dar cred că era bună să reamintim acest lucru, pentru că există o serie întreagă de aspecte și de puncte care nu sunt încă decise sau la care nu, asupra cărora nu s-a ajuns la un consens. Ă, și ă, la punctul 2 Eh, ați spus eh, pe bună dreptate și sunt într totul de acord cu dumneavoastră eh, că trebuie ca fondul să-și aducă o valoare, o contribuție în plus și așa mai departe. Ori, pe tema asta e o adevărată bătălie, adică va, uh, va îmbrăca forma unor granturi, a unor uh, împrumuturi nerambursabile, niște sume mici care vor servi la promovarea democrației uh, sau banii ăștia se vor îndrepta spre actorii din țările vizate și care sunt într-un proces de tranziție spre democrație sau fundațiile politice în Europa ar putea, dacă au acțiuni externe în aceste țări, ar putea deci să beneficieze de aceste credite nerambursabile. Deci este foarte greu, aproape imposibil să tranșeze această chestiune. Dar eu personal cred că dacă este vorba de niște sume mici care sunt acordate unor uh, actori de pe teren din țările uh, în curs de tranziție spre democrație uh, care să îi uh, ajute uh, pentru aș face treaba, e bine, eu atunci nu cred, și o să depun amendamente în acest sens, deci nu cred că asta se poate îndrepta spre uh, structuri politice care ele au uh, posibilități uh, de a se uh, organiza, deplasa și mai departe, pentru că mi se pare aproape o deturnare a obiectivului principal al acestui fond, adică să îi ajutăm pe cei care apar acum pe scenă și care nu pot și nu știu încă să se descurce singuri de aceea, eu cred că acești, uh, aceste fonduri trebuie să se adreseze actorilor din țările vizate, de exemplu țările în curs de democrație. Ei bine, asta mi se pare mie un uh, aspect foarte, foarte important. Capacitatea de reacție rapidă într-o astfel de situație reprezintă, într-adevăr, un lucru care, într-adevăr, justifică existența acestui fond dar eh, probabil că rămân niște suprapuneri. Săptămâna trecută mm, discutam în cadrul eh, cu domnul Lambsdorff și cu alți eh, colegi din Parlament și am văzut acolo cum arată Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite și care este alimentat de șase dintre statele noastre membre. Uh, asta înseamnă că va exista un fel de concurență între alimentarea acelui fond al Națiunilor Unite și a acestui uh, fond european pentru democrație. Deci șase, Germania, Italia și mai departe uh, sunt printre țările care alimentează acel fond. Deci este vorba de niște sume care ajung la acești actori foarte mici pentru a ajuta. Deci, cum vom organiza? Uh, ca să evităm uh, suprapunerile vis-a-vis de instrumente simulare și de alte instrumente. Din potrivă, încercăm să asigurăm o sinergie a acestor instrumente. Aș zice așadar că acest Fond European pentru Democrație, chiar dacă înțeleg și sunt de acord cu uh, obiectivul său, uh, cred că va trebui să îl definim cu foarte multă precizie ca să nu uh, ne apucăm să facem uh, uh, încă un fond în acest peisaj general al fondurilor pentru democrație și în care vom cam pierde controlul bugetului. Deci trebuie neapărat să reflectăm la aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Cașmali. Wydaje mi się, że opinia z punktu widzenia naszej komisji jest... Mulțumesc, doamnă președinte. Am senzația că, într-adevăr, din punctul de vedere al comisiei noastre, uh, poziția dumneavoastră este foarte bună. Într-adevăr, dezvoltarea multor țări în curs de dezvoltare depinde de nivelul democrației și a statului de drept din țările respective. De exemplu, în Africa există țări uh, care au niveluri de democrație și de guvernanță mai bune și deci pot să utilizeze mult mai bine asistența pe care o primesc din, ex- din exterior. Deci pentru ajutorul de dezvoltare, îmbunătățirea calității democrației este esențială. Deci cred că punctul 2 este foarte bine formulat pentru că subliniază riscul de a repeta de a suprapune competențe diferite, pentru că asta vrem să evităm. Vrem să evităm duplicarea și suprapunerea eforturilor. Noi vrem să găsim valoarea adăugată. Și, într-adevăr, asta, asta trebuie să obținem. Dar am senzația că atunci când uh, căutăm noi instrumente, facem acest lucru pentru că instrumentele actuale uh, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre vreme de mulți ani, diverse instituții au încercat să îmbunătățesc calitatea democrației și a bunei guvernanțe în țările în curs de dezvoltare. Dar, din păcate, rezultatele nu sunt foarte vizibile și uh, de aceea dezbaterea noastră nu este prea optimistă astăzi. Uh, dacă acest nou instrument e să fie eficient, el bine trebuie, e bine, el trebuie să se focalizeze asupra entităților locale, nu asupra uh, Uh, organismelor europene, pentru că există organizații în statele în curs de dezvoltare care suferă de lipsa fondurilor tot timpul. Și chiar dacă au proiecte comune cu state membre europene sau cu alte țări, e foarte greu să ajungă la parteneriate reale, pentru că întregul, dacă întregul proiect este finanțat de o parte, parteneriatul este dezechilibrat. Uh, Așadar, acest instrument ar trebui să fie menit pentru finanțarea organizațiilor locale din țările în curs de dezvoltare. Atunci, parteneriatele cu aceste organizații ar fi unele uh, reale. Cred că acesta este un obiectiv foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Serviciul de Acțiune Externă și este reprezentat aici de domnul Olar Jom. Uh, thank you, Chairman. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost foarte interesantă discuția. Am doar câteva cuvinte ca răspuns la întrebările aduse. Fondul a fost menționat în uh, în întâlnirea uh, Comisiei privitoare la politica europeană de vecinătate, Consiliul pentru Afaceri Externe a propus Comisiei și uh, Consiliului uh, să vină cu o propunere în data de 20 aprilie. De asemenea, ministrul polonez de externe a mai inițiat o propunere. Era vorba despre stabilirea unei convenții, în urma discuției între înaltul reprezentat și ministrul polonez de externe, s-a decis um, analizarea unor formaturi alternative pentru acest fond. Apoi s-a stabilit să nu se mai adopte formatul convenției care ar fi durat mult prea mult, aproape 2 ani, S-a propus uh, stabilirea unui fond uh, susținut de statele membre care sunt interesate să contribuie. Odată ce fondul uh, va fi stabilit conform legislației unui stat membru, acesta ar primi bani de la bugetul Uniunii Europene. S-au purtat discuții cu Comisia, Comisarul pentru Extindere și Politica de Vecinătate a indicat că între Uh, că pot fi oferite între 5 și 10 milioane ca fonduri inițiale pentru primii 2 sau 3 ani. Alte state membre, pe lângă Polonia, s-au arătat interesate de acest fond. În momentul de față, am ajuns la un consens între Serviciul de Acțiune Externă și serviciile Comisiei. Astfel, nu s-ar pune problema de suprapunere între noile instituții și instrumentele existente. A spus chiar unul dintre europarlamentari, a spus că um, o parte bună ar fi abilitatea fondului de a fi o agenție independentă și nu o agenție a Uniunii Europene. Ar putea uh, acționa rapid și independent atunci când apar situații de criză în uh, țările care au intrat deja în procesul de tranziție democratică sau care nu au intrat încă. Primul obiectiv, așa cum îl înțelegem noi, ar fi acordarea de fonduri directe um, polit- actorilor politici, jurnaliști, blogări și alți actori implicați în procesul de tranziție înspre democrație. Într-o primă fază, Trebuie să spun în primul rând că um, ideea aceasta a survenit în urma uh, evenimentelor din primăvara arabă, dar, și, um, dar se datorează și problemelor pe care le avem la granițele externe. Deci, cu fondurile care ar veni din statele membre, ar fi ajutate și țări din afara arealului european. În cele din urmă, acest fond ar uh, avea acoperire globală. După cum a spus unul dintre antevorbitorii mei, democrația nu trebuie să se oprească la granițele Europei. De asemenea, am putea avea discuții cu fundațiile europene, cu ONG-urile și am putea să luăm în considerare că în unele cazuri ar fi mai relevant să lucrăm cu fonduri directe acordate actorilor locali. Actorilor locali. Acest lucru ar putea însemna cooperarea cu aceștia și, și finanțarea parțială a activităților lor. Activitatea de finanțare ar fi desfășurată în primul rând cu actorii la fața locului, cu părțile interesate la fața locului. De asemenea, fundațiile europene și ONG-urile politice sunt foarte active în acest domeniu și trebuie să ne bazăm pe experiența și pe cunoștințele lor în stabilirea acestui fond și transformarea lui într-un fond operațional, mai ales în fazele preliminare. Consiliul pentru Afaceri Externe a luat deja act de decizia Comisiei și a fost formulat o un proiect de declarație distribuită statelor membre săptămâna trecută. Există încă unele chestiuni care urmează a fi discutate cu statele membre. Una dintre cele mai delicate probleme este dacă sau nu să fie permisă acordarea de fonduri directe partidelor politice. Aceasta este o problemă destul de controversată. Noi ne-am gândit că nu trebuie să dăm un cec în alb partidelor politice. Partidele politice pot primi fonduri directe doar în situații extraordinare. Și trebuie să ne documentăm cum au operat alte fundații și ce s-a întâmplat atunci când uh, au apărut uh, situații extraordinare. Ajutorul pentru partidele politice nu ar fi distribuit în mod partizan sau în funcție de criterii ideologice. Nu am uh, apăra interesele unui partid. După cum am spus, această chestiune este încă dezvătută, este încă foarte controversată. Cea de-a doua problemă, și voi încheia, este ideea că acest fond ar fi stabilit într-o primă fază doar de statele membre care sunt interesate să contribuie. Unele state însă doresc ca toate statele membre să participe. Desigur, prin contribuția bugetară și, desigur, supravegherea din partea Parlamentului și statelor membre, um, Uh, vom vedea ce se va întâmpla. Vom uh, avea din nou discuții săptămâna viitoare cu statele membre. Uh, sperăm ca discuțiile să fie, să fie finalizate la sfârșitul anului, pentru ca fondul să fie funcțional, să fie operațional până la primăvară. Este esențial ca acest instrument să funcționeze cât mai repede, mai ales în sudul Europei, um, nu avem luxul de a aștepta. Vă mulțumesc. Thank you very much. I now give the floor to Mr. Alexander. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Alexander Marisan din partea comisiei. Um, thank you, Madam Chair. My name is actually Alexandra. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, numele meu este, de fapt, Alexandra Nericianu și lucrez la DigiDevCo. Nu am multe de adăugat uh, celor pe care le-a spus uh, colegul meu de la Serviciul de Acțiune Externă. Uh, ceea ce a spus referitor la fond. Există deja bunăvoință din partea Comisiei pentru ca fondul să fie pus la dispoziție, ca finanțarea să fie pusă la dispoziție prin acest fond, însă structura instituțională trebuie să fie întâi uh, pusă la punct. Și îngrijorarea noastră este ca sau ceea ce ne e important pentru noi este ca contribuțiile de la buget către acest fond să respecte toate normele și procedurile europene și, de asemenea, trebuie să nu uităm nevoia de a asigura valoarea adăugată a fondului și anume abilitatea de a reacționa în mod flexibil și rapid la schimbări, la um, situații în schimbare. Această soluție de compromis um, se referă la o formă de uh, trust internațional pentru acest uh, fond, care va primi contribuții de la statele membre, dar care va avea propriile reguli de funcționare și de a aloca finanțare beneficiarilor finali. Așadar, pentru a încheia, așa cum a spus uh, colegul meu, așteptăm cu nerăbdare concluziile, încheierea discuțiilor în uh, Consiliu pentru a vedea cum anume se va desfășura uh, înființarea acestui fond. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Domnule Svensson, aveți uh, acum ultimul cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă! Mulțumesc pentru toate contribuțiile colegilor. Aștept cu mare nerăbdare amendamentele pe care le-ați anunțat. Sigur, există o oarecare uh, suprapunere a eforturilor, doamnă președinte, și cred că riscul este să ajungem să vorbim despre valori democratice tot timpul, fără însă a analiza într-adevăr uh, ceea ce ne dorim. Cred că este foarte important, nu doar uh, aici, ci în, în general. Trebuie să uh, să încercăm să gândim puțin mai aprofundat și să vedem la ce valori ne referim când vorbim despre democrație. Poate că valorile dau democrația, nu democrația dă valorile. Deci cred că este într-adevăr foarte important și oportun să înțelegem mai bine ce anume vrem să zicem când folosim acești termeni, pentru că această claritate uh, ne-ar ajuta să putem să colaborăm cu persoane, cu organizații și țări de pe alte continente, uh, cum ar fi uh, Africa. Cred că este foarte important să avem această dezbatere pe marginea democrației, valorilor democratice, drepturilor omului. Cred că este foarte important să putem să continuăm această dezbatere, de aceea vă mulțumesc deja pentru toate contribuțiile. Da. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 decembrie la prânz, iar votul va avea loc pe 25 ianuarie. Și acum trecem la voturi și vă rog să vă pregătiți cartelele de vot.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 Donc tout le monde a pris sa la boîte euh, ad hoc. Bun, donc nous allons voter le Vom vota așadar uh, punctul 9 de pe ordinea de zi. Da, întâi uh, testăm, vă rog, s-a deschis votul. Il y a encore quatre personnes qui n'ont pas voté. Patru persoane nu au votat. 18, 18. Encore deux personnes. Două persoane au rămas care nu au votat. Încă mai lipsește o persoană, spune doamna președinte. 19, 19. 19, c'est bon. 20.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 La politique étrangère de l'Union européenne. Așadar, este vorba de politica externă a Uniunii Europene față de țările BRICS și alte puteri emergente, obiective și strategii. Compromisul 1. Votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Foarte bine. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine-i pentru? Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 1. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Lipsește un vot, spune doamna președinte. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Splendid. Point 10 de l'ordre du jour. Și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba de protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau cu privire la pescuit. Și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine e amendamentul 2? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm electronic întregul aviz. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat în unanimitate. point 11 à l'ordre des choses. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, cooperarea Uniunii Europene pentru dezvoltare în sprijinul obiectivului de acces universal la energie până în 2030. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este foarte respins, spune doamna președinte. Trecem la amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, amendament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 24, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau respins, spune doamna președinte, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 și 32 au fost retrase. 33. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 34. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral. 35. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36 oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine e pentru? Împotrivă? abținere, se respinge. Amendamentul oral 43, cine e pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotriva. A, ah, amendament în două părți. Se scuze președinte. Reluăm. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Prima parte se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Ca un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Verificăm. S-a deschis votul. Un check. Așadar, se scuze, doamna președinte, s-a închis votul acum, se respinge. Amendamentul 50. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 53 a fost retras. Deci textul original de la aliniatul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cât privește referiri la amendamentul 1, se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm raportul cu aceste modificări și s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 17 voturi pentru și 3 împotriva. Point 12 de l'ordre du jour. L'Union européenne et la Chine. 12 de pe ordinea de zi, Uniunea Europeană și China, un dezechilibru comercial. Compromisul B. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Verificăm electronic compromisul C. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Compromisul de Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri să adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri să adoptă. 34. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 38, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E. Vot pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu două voturi diferență. Așadar, amendamentul 41. Cine este pentru?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 se pare că amendamentul oral 2 a fost retras. Deci votăm amendamentul 45. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adaptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic. Partea a doua. De la amendamentul 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, cine e pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Amendamentul 53, cine e pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Amendamentul 52, cine e pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. nu se adoptă, se corectează doamna președinte. Deci se adoptă și trecem la 57. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 59. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 62. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, cine e pentru, împotrivă, abțineri, 16. Amendamentul 17, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum avizul cu modificările aduse. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. On a maintenant avec ah ça, on a fini Super. Nous passons maintenant Nous avons terminé le... Am terminat votul. Și trecem la avizul privind Banca Europeană de Investiții. Autorul avizului nostru este domnul Bart Stas. În avizul său uh, discută cheltuielile externe ale BEI, în special în domeniul dezvoltării. Așadar, îi dau imediat cuvântul, după care o să dau cuvântul și reprezentantului BEI, timp maxim 5 minute. Începem așadar cu domnul Bart Stas. Ehm, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Avizul meu uh, a fost uh, de la bun început uh, restrâns ca și dimensiune. A trebuit să mă limitez la un anumit număr de aliniate și de aceea am colaborat cu raportorii din umbră pentru a uh, avea un raport succint. Acesta, un aviz succint, acesta sigur că poate să fie uh, modificat și prelungit prin diverse amendamente și dacă uh, contribuie și colegii mei, atunci raportul meu va obține o largă susținere și va fi deci mai puternic. Știm cu toții ce face Banca Europeană de Investiții. Se ocupă cu inițiative de proiecte în interiorul Uniunii Europene, însă acțiunile sale externe sunt destul de uh, limitate. E un raport de 90 la 10, aș spune. Și totuși, Bay are o mare influență prin acțiunile sale, influența asupra partenerilor noștri din țările în curs de dezvoltare. Am formulat șapte propuneri și am să pornesc de la decizia care a fost adoptată, unde este vorba de garanții pentru potențiale pierderi ale BEI, e un element important și dacă dacă citești acest document, îți dai seama că are multe elemente bune. Sunt destul de surprins. Însă, În continuare, e nevoie de câteva modificări, și anume, Parlamentul European trebuie să solicite ca acolo unde se uh, pun în aplicare inițiative ale BEI, trebuie luate în considerare um, normele și dispozițiile tratatului de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona este foarte clar. Combaterea sărăciei este unul dintre pilonii acestuia și de aceea doresc să uh, facem trimitere la acest lucru. Banca Europeană de Investiții în uh, ultima vreme a purtat un dialog uh, foarte strâns și cu Parlamentul European, cu Comisia pentru Control Bugetar mai ales și putem să observăm o evoluție pozitivă. În ceea ce mă privește, am cerut să se facă trimitere Uh, prin acest raport la uh, am, am cerut, de fapt, de fapt, să nu se facă trimitere uh, la schimbările climatice. Pentru că știm foarte bine că țările cele mai puțin dezvoltate sunt cele mai afectate de schimbările climatice și trebuie să încercăm să ajutăm aceste țări. Însă, cred că este important ca Uh, Banca Europeană de Investiții să se concentreze asupra proiectelor de energie, de exemplu, la nivel decentralizat. Uh, proiecte care să vizeze spațiul rural, proiecte mici. <coughs> și sigur că există și mari proiecte de infrastructură care ar, au tot felul de uh, efecte, uneori și efecte negative. Și aceste efecte negative foarte adesea nu sunt luate în considerare așa cum ar trebui. De aceea, cred că politica Băncii Europene de Investiții trebuie să fie uh, schimbată, pentru că am senzația că se concentrează mult prea mult asupra combustibililor fosili. Apoi, cea de-a treia mea, propunerea mea se referă la o evaluare independentă pentru că aspectele sociale și ecologice ale politicilor trebuie în continuare să uh, joace un rol foarte important. De aceea, recomandarea mea pentru BEI ar fi să um, pună și mai mult accent asupra acestor două dimensiuni. Următoarea propunere către Banca Europeană de Investiții este să încerce să lege inițiativele de chestiuni foarte concrete, cum ar fi combaterea sărăciei sau uh, um, îndeplinirea unui anumit, unui anumit obiectiv dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Trebuie luați în considerare oamenii de la fața locului. Trebuie susținute întreprinderi care au o responsabilitate socială, uh, care își asumă responsabilitatea socială. Um, oamenii implicați în aceste proiecte trebuie să lucreze în condiții bune. De asemenea, trebuie pus, uh, trebuie acordată mai mare atenție aspectelor ecologice. În al cincilea rând, fac apel la BEI să ia în considerare mai mult și aspectele sociale în proiectele sale. Uh, nu e vorba aici doar de analiza uh, prealabilă, ci și în desfășurarea, în stadiul de desfășurare a proiectului și și după ce proiectul s-a încheiat, trebuie să existe anumite controle speciale. Și indicatorii de proiect uh, trebuie analizați pentru a vedea ce anume funcționează bine. Aceștia trebuie să fie mult mai clar formulați. Uh, o a șasea dorință a mea, mă aștept să existe mai bu- niște mai bune controle ale tuturor uh, creditelor pe care BEI le oferă uh, IMM-urilor, ar trebui să se pună accentul în aceste controle mult mai mult asupra performanțelor, a rezultatelor obține, obținute, care trebuie să fie garantate și sigur că trebuie favorizate proiectele care uh, sunt și durabile. Și un al șaptelea punct pe care îl consider important este următorul. Aș dori ca Banca Europeană de Investiții să respecte întotdeauna standardele europene, normele europene acest uh, lucru, sigur că uh, reiese din articolul 208 al articolului privind funcționarea Uniunii Europene, dar trebuie să respecte în același timp și standardele și normele internaționale în domeniul social și economic și ecologic. Uh, aceste standarde trebuie să fie întotdeauna printre criteriile accesului la finanțare prin BEI. De asemenea, aș dori ca întreprinderile care nu respectă aceste criterii să fie înscrise pe un fel de listă neagră. Uh, pentru că aceste întreprinderi nu ar trebui să poată să profite de uh, stimulentele uh, economice. Și, doamnă președinte, să știți că cred că ar trebui să fie excluse și toate întreprinderile care își au sediul într-un paradis fiscal. intenționez ca împreună cu raportorii din umbră să uh, introduc și alte, alte amendamente. Unul dintre ele, de exemplu, să se refere la influența uh, BEI. Raportul uh, uh, anual al BEI oferă o perspectivă asupra uh, activității sale. E vorba de 72 de miliarde care sunt uh, acordate în credite țărilor din uh, lumea a treia, dar cred că trebuie ca aceste cifre să fie uh, mai explicite. Trebuie să fie precizate toate detaliile. Și, în încheiere, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție memorandumurilor de memorandumului de înțelegere care este negociat în momentul de față între Parlamentul European și BEI Parlamentul ar trebui să fie mai puternic uh, implicat și printr-o platformă pentru uh, cooperare externă și pentru dezvoltare. Cred că putem să facem o trimitere și la acest uh, lucru. Există deja un proiect de text care poate să fie utilizat pentru a continua dialogul cu BEI și pentru a ne asigura că BEI uh, respectă dimensiunea europeană în toate contactele cu partenerii din țările terțe în beneficiul acestora. Aceasta a fost introducerea mea. La parole maintenant. Și acum uh, Banca Europeană de Investiții, reprezentată domnul Carano. Thank you very much, Mrs. Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Staes, pentru efortul pe care l-ați făcut și pentru munca pe care ați depus-o pentru redactarea acestui aviz. Doar câteva remarci din partea noastră în această etapă. În primul rând, ne bucurăm foarte mult de comun- um, colaborarea cu Parlamentul și cu această comisie în special. După cum a menționat și domnul raportor și după cum știți, raportul a fost um, a făcut obiectul unei revizii October. Uh, in addition, our acti- Apoi, activitatea noastră în afara granițelor Uniunii Europene este, se leagă de um, um, coordonarea cu țările Africa, Caraibe, Pacific. Uh, și în acest sens dorim să oferim mai multe informații și următoarea întâlnire va avea loc pe data de 26 ianuarie în um, Comisia Cont. Cu privire la sugestiile raportorului, acestea sunt mai, bine, mai mult decât binevenite dacă, dacă sunt încurajatoare, dacă încurajează îmbunătățirea și o contribuție mai bună uh, a politicilor externe ale Uniunii Europene. Acesta este obiectivul nostru principal. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de constrângerile cu care se confruntă BEI. acestea sunt legate de modelul de afaceri. Modelul nostru de afaceri se bazează pe faptul că noi suntem în serviciul statelor membre și că ne concentrăm pe dezvoltarea economică și socială a statelor membre. Încercăm să adaptăm acest model și să îl punem în aplicare și în afara Uniunii Europene. Totuși există anumite limite. Trebuie să păstrăm totuși um, ratingul AAA al băncii. Deci ne ocupăm în primul rând cu um, deservim guvernele statelor membre și deci capacitatea noastră este limitată, ne ocupăm de asemenea și cu accesul la granturi și fonduri. În toate aceste sensuri, BEI este o bancă diferită față de celelalte bănci de dezvoltare. Acestea sunt uh, mod, direcțiile noastre de operare și dorim să extindem acest model pentru a putea contribui la obiectivele de dezvoltare într-un mod mai direct. Asta înseamnă că, la ora actuală, contribuțiile pe care le putem oferi sunt indirecte. Avem o prezență locală limitată la fața locului, resurse limitate și o capacitate de uh, um, asumare a riscului destul de limitată. Totuși, considerăm că contribuția noastră este în continuare valoroasă pentru țările din afara Uniunii Europene. Orice extindere este supusă discuțiilor cu statele membre mai ales pentru perspectiva post-2013, noua platformă despre care a vorbit raportorul este cadrul de discuție. Împreună cu Comisia, statele membre și Parlamentul, care are un rol de observator, putem să începem să ne gândim la un mod în care putem să colaborăm într-un mod mai eficient. Cu siguranță, um, dorim să promovăm noi standarde, așa cum ați spus dumneavoastră la ultimul punct. Desigur, este vorba despre standarde, standardele ecologice, dar și în alte uh, sensuri trebuie să avem uh, o anumită coerență cu celelalte instituții europene și cu celelalte instituții financiare. Deci trebuie să promovăm cu toții aceleași standarde, lucru care ar uh, ajuta la creșterea rolului nostru politic privire la Uniunea Europeană, cei care propun um, co- colaborarea cu Parlamentul, trebuie să știți, că, să știți că noi suntem foarte deschiși. Președintele nostru va um, participa la uh, Comisia Cont în uh, decembrie și, după cum știți, de la 1 ianuarie președintele se va schimba și președintele BI se va schimba și ne, ne așteptăm ca noul președinte să participe și la această comisie în lunile care urmează. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est la... Mulțumesc foarte mult și acum Comisia Europeană, reprezentată de doamna Mete Paninghe. Actually, but Anyhow. Uh, um... Sunt Maria Tonel de la Secretariatul General, de fapt. Vreau să vă spun că salutăm sugestiile Comisiei pentru că merg exact pe linia pe care am adoptat-o și noi în discuțiile cu privire la revizuirea la jumătatea termenului mandatului extern al băncii. Mai ales susținem obiectivele de reducere a sărăciei uh, și uh, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă reamintesc că am avut o poziție foarte strictă privind chestiunea paradisurilor fiscale și a uh, evaziunii fiscale de către intermediarii financiari și susținem Parlamentul atunci când încurajează BEI să consolideze monitorizarea operațiilor sale prin înființarea, prin utilizarea unor indicatori de performanță uh, Uh, care să se referă nu doar la performanța financiară a investițiilor, ci și asupra, să se refere și la impactul și la valoarea adăugată a proiectelor. Dialogul dintre instituții a început deja în acest uh, sens. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est à... Mulțumesc și acum uh, domnul Stas ca să tragă concluziile, vă rog. Ja, ik heb nog niet veel conclusies uh, uh, te formuleren natuurlijk. Uh, Uh, mulțumesc. Uh, sigur, încă nu e momentul să formulez concluzii. Mă bucur să văd uh, interesul colegilor, mă bucur să aud, m-am bucurat să aud informațiile oferite. Și în trecut, eu sunt și în Comisia pentru Control Bugetar, sunt vicepreședinte acolo și am observat în trecut că la început relația dintre BEI și Parlament a fost destul de dificilă. Între timp, aceasta s-a îmbunătățit și observ și astăzi că reprezentantul BEI uh, a avut o atitudine constructivă, pozitivă față de aceste prime propuneri pe care eu le-am formulat în calitate de raportor și sper că și în Comisia pentru Control Bugetar, la reuniunea de pe 19 decembrie, să avem un astfel de dialog uh, constructiv. Sigur că acolo va fi președintele care uh, și a rămas bun, um, dar cred că totuși discuția va fi uh, utilă și cred că, sigur, um, aceste chestiuni sunt uh, foarte importante și pentru Comisia DEVE. În orice caz, eu am să reprezint și interesele uh, DV în Comisia pentru Control Bugetar și cred că nu vor exista probleme. Président de la BEI présente son rapport annuel. BEI își prezintă raportul anual în, în fața Comisiei Permanente de Control Bugetar și sunteți cu toții invitați să asistați. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor uh, cu privire la raportul domnului Stas este 25 ianuarie la ora 11, iar votul va avea loc pe 9 februarie. Nu avem nimic la diverse. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 8 decembrie aici la Bruxelles de la ora 9 până la 12 și jumătate. Și acum o să continuăm reuniunea noastră cu ușile închise în reuniunea coordinatorilor. Coordonatorilor, mă scuzați. Deci, vă rog să uh, rămână în uh, ședință doar cei care sunt uh, autorizați, iar toți ceilalți sunt invitați să părăsească sala și să-și continue eventualele conversații în afara sălii ca să ne putem desfășura lucrările în continuare. Mulțumesc!